Dragi colegi, cred că ar trebui să începem. Poate că mai vine câte un coleg. Să sperăm că mai ni se alătură colegi. Vă salut pe toți la partea a doua a reuniunii de comisie a Comisiei CUL din această după-amiază, unde avem pe ordinea de zi o audiere publică și un schimb de opinii cu tema uh, educația la distanță, educația pe tot parcursul vieții ca parte a strategiilor pentru educația pe tot parcursul vieții. Avem o temă aici care este foarte plină de fasete, foarte multe laturi se pot analiza de la acest subiect. Vorbim de educație în toate formele sale și în toate formatele în care apare, desigur punând accentul în această după amiază pe învățământul la distanță și pe învățarea pe tot parcursul vieții. Noi, coordonatorii, am hotărât să întocmim un raport din proprie inițiativă pe subiect. Domnul Zver, colegul nostru, va fi uh, raportor și o să-i dau cuvântul primul după ce au vorbit experții la această audiere, pentru că această audiere reprezintă în același timp și primul schimb de opinii pentru raportul de inițiativă care urmează. Concluziile reuniunii din această după amiază, audiere publice de astăzi, vor își vor regăsi drum către raportul de care vorbeam uh, înainte și sunt convinsă că și colegul Sver, dar și raportorii din umbră vor asculta cu mare atenție ceea ce se va discuta aici. Vor putea, desigur, și participa, după cum spuneam la audiere, pentru ca să îmbogățească raportul de inițiativă de care spuneam înainte. Sper ca raportul să fie gata cât se poate de repede, să poată fi adoptat în această comisie și după aceea să poată să fie adoptat și la plen. Aș vrea să nu mai pierdem vremea și să vă prezint cei patru invitați ai noștri. În primul rând, domnul Helmut Hoyer, care este fostul rector al Universității Fernuniversität Hagen din Germania. Dumnealui ne va vorbi despre digitalizarea și formele sale pe viitor. Apoi, domnul Kevin Hetherington, care va vorbi despre învățarea pe tot parcursul vieții și despre uh, rolul educației uh, part-time în extinderea accesului și îmbunătățirea ocupabilității de la Open University, apoi doamna Margot Klingnell de la Biroul Central pentru Studiul la Distanță la uh, studiile, uh, a studiilor și facultăților tehnice, care ne va vorbi despre un răspuns um, la um, schimbările demografice și strategice care vine din partea educației continue academice și, nu în ultimul rând, domnul Georg Ubachs de la Asociația Europeană a Învățării la Distanță, EADTU, care ne va vorbi despre efectul inhibitor al um, cadrelor legislative și de reglementare pe educația online și educația la distanță. Poate că dânsul uh, ne va putea spune mai multe despre ceea ce se întâmplă la nivelul reglementărilor la nivel uh, european. Pe noi ne interesează ca legislator acest subiect, bineînțeles. Vă mulțumesc că ați venit cu toții la Bruxelles în această după-amiază și ne bucurăm că participați la audierea noastră pentru ca să ne împărtășiți din expertiza dumneavoastră Sperăm să folosim la maxim aceste competențe și aș vrea să dau cuvântul așa cum este prevăzut pe ordinea de zi pentru 10-15 minute la fiecare dintre dumneavoastră, mai întâi acordându-i cuvântul domnului Helmut Hoyer. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Am acceptat cu mare plăcere invitația dumneavoastră. Cred că nu trebuie să discutăm în asemenea cercuri despre educația pe tot parcursul vieții, dacă e să ne gândim că fiecare sau fiecare al doilea dintre noi nu și-a terminat uh, profesia în cariera în care a început să facă studiile și deci întrebarea cea mai bună pe care trebuie să o punem este cum ajungem la calificările pe care le necesităm în timpul vieții și răspunsul este învățarea pe tot parcursul vieții. La început însă trebuie să facem distinția dintre două puncte pe care le regăsiți aici în titlu. Este vorba pe de o parte de formarea academică de lungă durată și uh, de educația la distanță sau învățământul la distanță. Și trebuie să vedem că, din punct de vedere al uh, formării academice uh, continue uh, sau educației academice, se referă la nivelul conținuturilor, la certificatele, la nivel academic sau la grupurile țintă pe care acestea le, le incorporează. E vorba mai ales de persoane care sunt active, în viața ocupațională, dar care au deja o primă diplomă. Vedem oferte în ceea ce privește formarea continuă, de la module până la chiar studii întregi cu care oferă chiar și un master sau uh, de multe ori ME, Master Education. Trebuie să ne uităm întâi și la definiția educației la distanță. Aceasta este, de fapt, metoda de învățare și de predare, dar nu se referă la conținut și nici la nivelul acestui conținut. Studiul la distanță are anumite grupuri țintă, persoane active pe de o parte, dar și persoane care sunt, uh, lucrează, fie sunt uh, implicate într-o situație deosebită în familie sau sunt în situații speciale. De la, există de la școală până la universitate și până la studii uh, de perfecționare programe în acest sens pentru că, după cum spuneam, e vorba de metodă mai mult decât de conținut. Dacă e să facem un rezumat, vedem următoarele. Dacă e să vorbim despre educația academică continuă, atunci putem să o vedem fie convențional, ca o întâlnire între profesor și student, sau la distanță. Dacă vorbim de învățământul la distanță, atunci vorbim exact de această metodă de transmitere a cunoștințelor despre predare și învățare indiferent de spațiul geografic și de momentul respectiv. Ehm, studiul se împarte în module de obicei și la studiile în distan- la distanță, la Open University sau la Fern University, Universitate, adică Universitatea la distanță de la Hagen, există mai multe oferte de studiu care sunt organizate pentru a fi uh, îndeplinite la distanță. Și ceea ce vreau eu să spun este că toate acestea sunt o parte de, uh, dintr-un studiu academic la distanță și că Uh, tocmai această formare continuă academică este o parte integrantă a uh, învățatului pe tot parcursul vieții. Educația la distanță este un uh, sistem de studiu modern care ajută la mobilitatea studenților, care este în creștere, și studiul la distanță se potrivește, desigur, și pentru orice formă de învățare pe tot parcursul vieții, mai ales pentru persoanele care sunt uh, active în viața profesională. Ambele însă au, își uh, aduc o contribuție la egalitatea de șanse la noi în societate. Sunt căi pe care trebuie să le folosim. Iar ceea ce au în comun aceste două uh, variante sunt, este, pe de o parte, digitalizarea, care reprezintă viitorul uh, educației academice continue, dar uh, reprezintă în același timp și o cheie pentru um, studiul la distanță. Digitalizarea este un factor cheie pentru dezvoltarea uh, acestor module de învățătură, de învățământ atât în educația academică, profesională, continuă, cât și la studiul la distanță, de obicei studenții sunt persoane adulte. Ei uh, sunt uh, de aceea mai constrânși de viața profesională, de viața familială și de situația lor socială, de multe ori. Și aici intervine digitalizarea, care oferă o șansă pentru ambele aceste două, să zicem, fațete, uh, studiul la distanță și um, educația continuă, pentru care, deci, digitalizarea reprezintă o plus valoare. Pentru ambele înseamnă mai multă flexibilitate, mai multă interactivitate, mai multe uh, medii uh, și scenarii de învățământ uh, bazate pe online, pe platforme online. Aceasta e valabil pentru comunicare, dar și pentru structurile de cooperare și se aduce o plus valoare clară față de abordările clasice. La studiul la distanță, avem mai multă mobilitate, ceea ce corespunde lumii noastre a muncii și a lumii de academice acum. Iar la uh, formarea profesională academică vedem o binare mai bună între lumea profesională și lumea studiului, adică uh, facultatea și uh, locurile de muncă profită reciproc unul de pe urma celuilalt. Prin digitalizare se pot identifica de asemenea și noi uh, grupe țintă care nu fusese până acum uh, atinse și, foarte important, atât educația academică precum și studiul la distanță sunt oferte pentru grupuri mai mari de studenți. Posibilitățile pe care le oferă digitalizarea sunt tocmai de așa natură încât, în ciuda unui număr foarte mare de studenți, putem să avem un studiu personalizat, un studiu individualizat pentru studenți. Pentru că aceștia vin uh, cu biografii foarte diferite și cu scopuri uh, de învățare foarte diferite la universitate și trebuie să ținem cont tocmai de toate aceste diferențe. Prin certificate, prin um, oferirea de, um, de licențe sau de, sau de diplome intermediare, dar și prin oferirea de diplome de master. Și digitalizarea oferă accesul la resurse suplimentare. Resurse pentru tocmai uh, de tipul Open University, dar care trebuie folosite de către studenți uh, cât se poate de eficient. Pentru ca să folosim însă întregul potențial al digitalizării în domeniul educațional, trebuie să avem uh, și servicii pentru studenți de acompaniere. Nu există nicio ofertă online pură de învățământ. Întotdeauna trebuie și un coaching și în spatele unui coaching înseamnă că sunt persoane. Foarte important este să putem introduce în uh, programă și competențe mass media și competențe inform- de informație. Aceasta trebuie să înceapă încă din școală și, după părerea mea, informațiile și competența informațională și mass media trebuie să facă parte și din formarea profesorilor, ca parte uh, obligatorie a curiculei pentru profesor, pentru că ele creează după aceea premiza că se folosește la maxim acest potențial. Pentru a putea să folosi la maxim potențialul, nu se pune problema numai de didactică și de IT, ci avem nevoie și de o, un cadru legislativ european transparent și clar. Aceasta înseamnă că pentru studenți și pentru profesori este nevoie de siguranță juridică în ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală, în legătură cu drepturile de utilizare și uh, cu securitatea datelor și cu protecția datelor. Însă, în același timp și uh, păstrând lipsa de bariere pe care, o, care caracterizează această uh, acest mediu. Pentru protecția studenților și a profesorilor, deci, dar și pentru a folosi la maxim potențialul digitalizării, trebuie să garantăm aceste, aceste aspecte. Dacă ne uităm la așa numitul Academic Further Education, la studiul academic continuu, dar și la studiul la distanță, se oferă chiar uh, programe de studiu întregi. Acestea trebuie însă să colaboreze cu facultățile ca atare și trebuie să avem o, și un sistem de recunoaștere a acestor studii. Avem nevoie de standarde europene și aici pentru recunoașterea studiilor uh, de acest tip, a punctelor de credit sau uh, a altor uh, competențe din afara universității, ceea ce depășește cadrul de la Lisabona. Spuneam, de exemplu, că resursele trebuie tot timpul gândite și pe viitor și foarte multe firme au început să facă oferte pentru această piață. Deci noi trebuie să studiem problema, trebuie să vedem cum vom rezolva faptul că vin uh, studenți la noi care au competențe care au fost uh, dobândite în afara universităților și care trebuie recunoscute. Același lucru se întâmplă și cu recunoașterea unor capacități, pentru că prima parte a fost învățarea formală, a doua este cea informală. Dar trebuie să existe și un sistem pentru educarea informală, deci pentru capacitățile dobândite în afara um, lumii formale de învățare, deci non-formal learning. Iar aici, facultățile sunt cele care trebuie să găsească o soluție. Ce se întâmplă dacă pe viitor avem certificate și cunoștințe dobândite care vor fi considerate mai bine, de exemplu, vor fi punctate mai bine decât un termi, o uh, diplomă de universitate. Nu mă refer aici la Google University, dar un pic are și aceasta ceva de a face. Trebuie să încercăm să găsim o soluție și un răspuns și pentru aceasta e nevoie de standarde europene de directive, Uh, europene care să poată să dea instrumentele în acestor facultăților care să poată să uh, găsească soluții. Deci, e nevoie nu numai de efortul universităților, ci este vorba și de o răspundere din partea politicii europene. Trebuie să încercăm să punem, uh, creăm cadrul pentru ca să se poată pune în aplicare. Și aceasta este ultima mea remarcă de pe slide. Aceste probleme trebuie rezolvate dar pentru aceasta mai întâi trebuie să fie considerate în strategia de învățare pe tot parcursul vieții a Europei. Trebuie să fie uh, gândite pentru ca să poată să fie parte a sisteme, ale sistemelor pe care le elaborați. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Mulțumesc foarte mult, domnule Hoyer, pentru această referat extrem de pragmatic și prezent uh, și la obiect, care ne-a arătat cât de multe provocări avem în domeniul educațional la care va trebui să ne gândim. Vă mulțumesc foarte mult și dau cuvântul acum domnului Hetherington, care își va face prezentarea acum. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul Hetherington are nevoie de butonaj pentru slide-uri, vă rog, da. Aveți cuvântul, vă rog.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 voi vorbi despre învățarea pe toată durata vieții din perspectiva Universității Deschise din Regatul Unit, universitatea la care activez. Vă voi spune câte ceva despre noi și despre modul în care abordăm noi învățarea la um, distanță. Noi suntem cea mai mare universitate de acest tip din Regatul Unit și apoi vă voi spune câte ceva în legătură cu importanța, importanța pe care o dăm noi, accesul deschis, uh, posibilității de a obține apoi un loc de muncă și așa mai departe. Ca universitate, noi ne-am înființat în 1969 cu misiunea de a fi deschiși spre cei Uh, care vin înspre noi, uh, deschiși la idei și metode noi de învățare. Am creat noi uh, metodologii pentru educația superioară în Regatul Unit. Una dintre aspect, unul dintre aspectele cheie care ne definesc este următorul. Pentru programul nostru universitar nu am avut niciodată examen de admitere, oricine poate să vină să studieze la noi. Suntem cea mai mare universitate din Regatul Unit, cu 175.000 de studenți în 2015 2016. Noi uh, predăm studenților um, de peste tot din Regatul Unit, din Europa, dar și din lume. Două milioane de studenți uh, au studiat alături de noi din 1969, când ne-am înființat. Și în ultimul an academic, 2015-2016, 15.000 uh, de uh, um, diplome au fost emise de către noi. În Regatul Unit reprezentăm aproximativ 38% dintre studenții cu jumătate de normă. Acest sector însă este în declin în Regatul Unit și asta pentru a răspunde la uh, nivelul crescut de uh, taxe percepute de uh, universități. Ca universitate avem 4.000 de Eh, angajați academici, cercetători, eh, eh, personal de sprijin sau studenți care fac cercetare sau sunt înscriși la doctorate. De asemenea, avem 5.000 de profesori asociați care oferă instruire, evaluare și sprijin direct studenților. De asemenea, uh, suntem implicați activ în a uh, sprijini și a promova agenda guvernului britanic în ceea ce privește învățarea pe toată durata vieții, inclusiv uh, um, ne implicăm în programele guvernamentale de a spori nivelul um, pe care îl au în cadrul educației a ucenicilor de meserii. Ne-am implicat mereu în inițiativele Uh, guvernamentale și credem că uh, până la urmă vrem să avem un impact cât mai mare asupra societății pe ansamblu. Pentru a obține toate uh, acestea, încercăm să ajungem la cât mai mulți studenți, să le întâmpinăm nevoile pentru a schimba aspectul societății. Deci avem și o misiune socială ca și universitate, de altfel. Câteva aspecte legate de profilul studenților noștri acum. Eh, după cum menționat eh, și anterior, avem 175.000 eh, de studenți care studiază alături de noi. 77% dintre aceștia nu au niciun fel de diplomă universitară la intrare. Ni se adresează practic pentru diverse tipuri de experiențe educaționale. Uh, avem uh, studenți de la 18 uh, ani până la 90 de ani, iar vârsta medie a studenților noștri este de 29 de ani, o vârstă care a tot scăzut de la an la an. 11% dintre studenții noștri reprezintă minorități etnice și 10% dintre ei și-au declarat o dizabilitate fizică sau mentală. Și uh, în ceea ce privește posibilitatea de a ocupa un loc de muncă, vine 75%, peste 75% dintre studenții noștri uh, lucrează uh, cu jumătate de normă sau cu normă întreagă pe durata uh, studiilor. Deci studenții noștri, majoritatea, ocupă un loc de muncă. Avem însă și un mix uh, de persoane care sunt șomere, persoane care sunt casnice, um, uh, avem persoane în vârstă, însă într-o proporție mai uh, mică. Modelul de învățare pe care îl adoptăm noi este unul combinat, adică folosim un amestec uh, de materiale online și uh, interactive, materiale uh, printate, um, apoi tutoriale online sau față în față, deci studenții pot să se întâlnească cu profesorul față în față într-o sală sau pe internet pe site-ul nostru. Avem forumuri online unde studenții pot să comunice unii cu ceilalți și de asemenea oferim uh, și școli de zi sau uh, um, reședințe pentru studenți. Avem uh, modele de studiu flexibile care permit studenților să facă și pauze în studiu dacă au nevoie de uh, asta. De asemenea, avem și uh, diverse moduri de evaluare flexibile, avem teste online, uh, examene și proiecte, deci diverse căi prin care evaluăm progresul studenților. Cum spuneam, suntem o universitate fără examen de admitere, primim majoritatea celor care au absolvit un liceu sunt unii care vin, uh, unii studenți care vin la noi pentru a studia pentru prima dată în uh, viața lor la nivel uh, universitar facem ajustări în ceea ce privește modelele pe care le avem pentru a putea sprijini studenții cu dizabilități și acum lucrăm la modul activ pentru a integra cât mai multe minorități în programele noastre de studiu. În ceea ce privește sprijinul studenților, avem uh, echipe dedicate care să ofere sprijin studenților, avem și uh, lectori uh, care să facă același lucru. De asemenea, există studii de sisteme de analiză a datelor pentru a-i ajuta pe studenți să identifice diversele nevoi pe care le au, după care să le oferim practic ajutor. Noi suntem guvernați ca și orice altă universitate din Regatul Unit uh, de uh, calitate externă, de evaluări de calitate, de, suntem monitorizați de uh, autoritatea de monitorizare a calității care ne face vizite regulate, cum face de altfel la orice altă universitate pentru a se asigura de calitatea învățământului pe care îl oferim și pentru a se asigura că respectăm codul calității din Europeană care de altfel respectă cerințele europene în acest domeniu. În ceea ce privește uh, sporirea capacităților de a ocupa apoi un loc de muncă, uh, ei bine, uh, noi ne gândim să dezvoltăm un set de abilități și de reușite care pot ajuta pe studenți să-și ridice aspirațiile, să ocupe un loc de muncă și să-și uh, sporească contribuția la nivelul societății. Uh, am menționat deja că din ce în ce mai mult oamenii au nevoie să studieze pe toată durata uh, vieții. Ei vor avea mai multe uh, cariere de-a lungul uh, vieții. Nu aceeași, uh, oamenii nu se vor pensiona din aceeași profesie pe care au început-o, care au început uh, să activeze pe piața muncii. Uh, cu siguranță modelul nostru este unul care poate servi din această perspectivă studenților nu ne gândim doar la cei care au 18 ani, ci la toți cei care doresc uh, să își uh, dezvolte abilitățile pe toată durata vieții. În ceea ce privește studiile, e bine 85% dintre absolvenții noștri au spus uh, că faptul că au studiat la universitatea noastră i-a ajutat să își atingă obiectivele de carieră. Pentru noi acest lucru este foarte important. Nu interesează doar notele pe care le obțin studenții, ci și abilitățile pe care le dobândesc până la sfârșitul studiilor. Ehm, pe noi ne atrag studenții care doresc să câștige și să învețe în același timp. După cum spuneam, peste 70% dintre studenții noștri lucrează cu normă întreagă sau cu normă cu, eh, parțială în timpul eh, studiilor. Sunt, bineînțeles, foarte multe persoane care nu doresc să se rupă de piața muncii timp de 3 ani de zile pentru a putea uh, uh, studia. La noi uh, pot să studieze câtă vreme continuă să câștige bani pentru a sprijini familiile între primele companii, primele 100 de companii listate FTSE din Regatul Unit, 88 um, au sponsorizat deja uh, module uh, ale universității noastre pentru a um, își susține, practic, angajații care doresc să vină să uh, lucreze la noi. Apoi, în ceea ce privește curicula, aceasta este axată pe uh, obiectivul final al ocupării. Avem uh, programe de învățare bazate pe locul de muncă, avem uh, de asemenea programe de ucenicie. Uh, Regatul uh, Unit deja uh, spune că anumite companii trebuie deja să contribuie cu anumită parte din profit uh, pentru a crea un fond uh, pentru uh, ucenicie noi uh, suntem uh, complet uh, implicați în acest demers. De asemenea, um, la nivel de master, oferim un MBA, avem programe orientate înspre dezvoltarea carierei, iar prin anumite forme mai puțin tipice de educație încercăm să uh, dezvoltăm profesional oamenii și să le oferim diverse abilități. În ceea ce privește abilitățile cerute la angajare, e bine, ele se regăsesc peste tot în cadrul curiculei noastre. Noi uh, am stabilit diverse niveluri de studiu și la fiecare nivel sunt diverse abilități pe care un student trebuie să le demonstreze pe lângă uh, cunoștințe legate de uh, subiectele pe care le uh, studiază. Deci avem și instrumente uh, care uh, permit studenților să își gândească carierele sau să și le dezvolte. Facem asta și prin uh, curicula noastră informală. De asemenea, Confederația Industriei uh, uh, Britanice are un set de abilități pe care le solicită și noi am integrat acest set de abilități în programele noastre. Practic, această federație uh, din industrie a identificat câteva abilități cheie care cred ei trebuie să le posede cei care termină o universitate, după care vor să se angajeze în industrie. Noi uh, încercăm, uh, prin dezvoltarea programelor noastre de învățare, uh, că studenții pot să demonstreze că dețin aceste abilități la sfârșit. Care sunt beneficiile pe care le putem observa noi în ceea ce privește învățământul la distanță sau uh, uh învățământul cu jumătate de normă? E bine, oamenii pot să câștige bani și să studieze în același timp, ori asta are un impact nu doar asupra studenților, ci uh, un impact asupra societății. De asemenea, învățământul la distanță um, deschide orizonturile. De asemenea, oferă oportunități pentru cei care altfel vin din medii dezavantajate uh, sau care au circunstanțe circunstanțe financiare destul uh, de um, um, nefavorabile. Până la urmă, este o um, variantă mai ieftină de educație decât uh, cea tradițională. De asemenea, tehnologia poate fi folosită în uh, moduri inovatoare pentru studenții noștri. Noi folosim uh, resurse educaționale deschise, lucrăm uh, cu, lucra, cu uh, angajatorii, um, recunoaștem studiile anterioare ale studenților noștri. Deci dacă ei au făcut studii la o altă universitate, după aceea pot să vină să și le continue la noi. De asemenea, învățământul la distanță mi se pare că este un catalist pentru dezvoltarea societății în ansamblu său.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 Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen äh, sehr eindrucksvollen Beitrag, wie ich finde, der uns Mulțumesc foarte mult pentru această această prezentare foarte interesantă care ne-a arătat cum funcționează cu adevărat uh, Open University, care sunt avantajele pentru viața de zi cu zi, cum e organizat uh, studiul și vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații, iar acum mă bucur de următoarea prezentare a doamnei Klinkner și vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimate doamne, stimate domn. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația la această audiere și pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să vă pot prezenta poziția noastră. Numele meu este Margot Klinkner și lucrez la Biroul Central pentru Studiul la Distanță la universitățile de specialitate și reprezint astăzi Societatea Germană pentru formare continuă și studiul la distanță în care noi uh, suntem membri. Eu uh, sunt împreună cu, aici cu colegul meu, Burkhard Lehmann, care este președintele acestei delegații și uh, aș vrea să vă vorbesc despre patru puncte. Când spun despre ce e vorba la noi și um, vreau să vă spun în primul rând cine suntem. Am nevoie de um, butonaș, mulțumesc. Așadar, DGVF-ul, uh, Asociația Germană, este uh, cea pe care v-am prezentat-o înainte. Apoi vreau să vă spun care sunt principiile noastre de bază pentru dezvoltarea unei strategii europene pentru învățarea pe tot parcursul vieții și apoi o concluzie. Cine este DGVF-ul? Este Societatea Germană pentru Învățare Continuă și Educație la Distanță, care cuprinde peste 300 de membri personali și instituționali din uh, domeniul universitar în Germania, Austria și Elveția. Ca rețea, noi încercăm să coordonăm și să reprezentăm toate formele de învățare continuă din facultăți. Pe, în același timp, noi vrem să poziționăm și să dăm un rol clar pentru aceste studii și de aceea folosim mai multe mijloace de comunicare, mai multe activități cu diferiți actori pentru a prezenta activitatea noastră. Iertați-mă că vă întrerup, dar mi s-a prins un beculeț, aceasta înseamnă că trebuie să vorbiți puțin mai rar pentru că altfel interpreții nu țin pasul cu dumneavoastră. Așadar, noi folosim uh, mai multe formate care stau la dispoziție și lucrăm cu diferiți actori pe mai multe planuri. La fel, la nivel european, lucrăm uh, împreună cu UCAN, adică European University Continuous Educational Network, și uh, importanța formatului digital în uh, domeniul învățării profesionale și învățării continue a început să câștige în amploare și este momentul de față o temă foarte actuală. Noi de GVF-ul suntem cei care reprezintă așadar interesul uh, acestor tipuri de învățământ uh, în cadrul facultăților și suntem de părere că învățarea continuă este un răspuns strategic la schimbările demografice și strategice din timpul nostru. Este vorba de o schimbare la care trebuie cu toții să facem față la un moment dat. Ajung la al doilea punct, câteva idei de bază în acest context – AC, uh, educația academică continuă, este o ofertă din partea unor universități care oferă o calificare și în același timp și o cultură generală pentru studenți și uh, cei care participă. Noi avem mai multe grupuri țintă, fie absolvenți de facultate care au o primă diplomă, și care au puțină experiență profesională, dar și persoane care sunt deja în câmpul muncii, care nu au studiat niciodată. Ofertele se adresează și unor persoane care vor să reînceapă studiile care le-au întrerupt și care pe lângă familie sau locul de muncă doresc să mai aibă o altă calificare, dar și se adresează unor persoane care sunt seniori, care sunt pensionari sau persoane care au plecat din țara lor de origine și vor să aibă o formare în țara respectivă. Însă aceste ținte, grupuri ținte sunt foarte diferite și de aceea și oferta este foarte diferită și participă la integrare și la incluziunea acestor grupuri în societate. Formarea profesională în Germania, și vorbim aici de HCVET, nu înseamnă deci numai o prelungire a formării profesionale, ci uh, ea uh, înseamnă și o formă de uh, formare continuă științifică care prelungește studiul deja făcut. Și așa cum am văzut și în anumite publicații, ea este menționată ca Higher Continuous VET, deci educație superioară, HCVET, care este oferită de către facultăți și, după părerea noastră, dacă ne uităm la formarea profesională care este oferită până acum, atunci când vorbim de mm, calificare profesională, de uh, ocupație, sunt destul de puține oferte. Însă această formare profesională care este orientată la nivel superior este o formă de învățare pentru grupe țintă și este parte din învățarea pe tot parcursul vieții care este oferită de universități, University Lifelong Learning, ULL. Acesta este, deci, o formă care se bazează pe digitalizare și care este uh, se bazează pe faptul că mm, mass media digitală sunt un instrument pentru învățarea de acest tip. Domnul Hoyer a spus același lucru și, de fapt, și dumneavoastră, domnule Hetherington, uh, în alt fel. Aceasta este gândit pentru a putea îmbina familia cu studiul și cu ocuparea în diferite faze ale vieții cu ajutorul acestor formate flexibile de studiu, formarea profesională îmbunătățește participarea societății la societate în sensul unei participări pe tot parcursul vieții, dar și în forma unei calificări. Și de aceea noi considerăm că suntem un răspuns strategic la probleme și la provocări. Din nou vorbiți cam repede, spune doamna președinte, am înțeles. Da, pentru că văd ceasul în față și mi se pare că trebuie să mă grăbesc. Aș vrea să mă refer la cinci puncte centrale care sunt importante din partea DGVF-ului nostru pentru a avea o strategie europeană pe uh, tot parcursul vieții de învățare. În primul rând, formarea profesională și formarea continuă au aceeași valoare, dar sunt diferite. Formarea care se bazează pe persoane care sunt deja pe piața muncii se bazează pe studiile făcute deja la universitate și duce la o echitate mai mare în sistemul educațional. Universitățile oferă așadar uh, diferite formate de formă în domeniul de, de formare în domeniul VET, dar din perspectiva DGVF, unul din obiectivele principale este ca formarea profesională și, pe de altă parte, formarea științifică să fie mai bine îmbinate uh, pe viitor. Deci nu trebuie să separăm aceste două domenii, ci, din contră, trebuie o permeabilitate superioară între ele. Un instrument pentru a putea atinge obiectivul de care vorbeam este o recunoaștere reciprocă în aceste, acestor două domenii, care sunt uh, de egală valoare. Și s-a spus deja, o recunoaștere reciprocă uh, a um, învățării formale și informale, de ambele tipuri. Un alt punct este foarte important în acest context și anume formarea uh, științifică este în continuare o parte necomercială uh, a învățării este parte din cercetare, din învățare și este în sarcina învăță- universităților. Deci nu este o învățare de tip comercial. DGVF-ul a făcut uh, legătura cu um, cadrul de uh, ajutorare financiară pentru aceste tipuri de învățare și important este ca scopul acestea, uh, acestora, tuturor formelor, este o resurselor umane iar um, formarea profesională reprezintă mai mult decât doar o calificare orientată către meseria viitoare. Iar uh, învățarea uh, pe tot parcursul vieții, dar care este de natură științifică, nu este comercială nici ea și nu este orientată numai pe uh, scopul profesional. Al treilea punct pe care noi uh, îl subliniem este că finanțarea învățării pe tot parcursul vieții trebuie să fie o parte a programelor de finanțare din partea UE. Așa cum am spus deja, studiile digitale în cadrul învățării continue, care trebuie să fie o parte uh, din toate modulele, pentru că ele oferă un acces flexibil și mai amplu, mai ales în domeniul uh, formării continue și cu uh, reconcilierea vieții profesionale, studiului și vieții ocupaționale și, în același timp, dacă se poate finanța uh, o astfel de învățare prin programele UE, ar fi, uh, este foarte bine să se aplice și pe uh, formarea științifică, pentru că acestea, formarea pe tot parcursul vieții, nu este implicată momentan în programele UE. Deci trebuie să ținem cont de formarea continuă și de finanțarea acesteia, iar Uniunea Europeană ar trebui să aibă ca scop să, um, for, să finanțeze și uh, formarea continuă um, științifică și să fie parte acestea din programele de promovare um, financiară. Alt punct important este controlul de calitate și introducerea unor standarde uh, la nivel de practică europeană. În era digitalizării, formarea profesională la nivelul universităților este transfrontalieră. Știm că avem acordul de la Bolonia și avem un uh, cadru comun uh, educațional. La fel uh, ca și standardele stabilite până acum, e nevoie de alte standarde de control al calității. E foarte important, de exemplu, pentru a putea să garantăm recunoașterea competențelor extrauniversitare, să existe anumite standarde. Din păcate însă cadrul de calitate și cadrul național, european și național de fapt, în domeniul um, formării științifice, de exemplu, e foarte diferit de la țară la țară. În Germania, maxim 50% din uh, capacitățile dobândite în afara universităților pot fi recunoscute. În Marea Britanie, o experiență profesională este recunoscută, de exemplu, în așa fel încât șapte luni de studiu sunt suficiente dacă ai experiență pentru, că ai avea un, pentru a avea un bachelor. Deci este nevoie de standarde comune care să se referă la conținuturi, dar să se referă și la standarde de cadru pentru a avea o strategie cu adevărat pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Și, last but not least, al cincilea punct important pentru noi este uh, um, formarea continuă ca parte a strategiei de digitalizare europeană. Ea, această strategie, a fost întotdeauna unul din uh, vârfurile de lance ale digitalizării și considerăm că aceasta a deschis căi noi. A permis multor oameni în diferite situații și faze ale vieții să aibă acces la un studiu, uh, aceasta uh, înseamnă și cursuri, uh, de exemplu, pentru grupuri, uh, oferte în studiile la distanță, dar și resursele deschise educaționale. Deci o strategie europeană este absolut necesară și trebuie să lege învățarea pe tot parcursul vieții de toate celelalte modulele existente. Acum, um, Vreau să ajung la concluzii. Vedeți cele cinci puncte pe care vi le-am spus din perspectiva noastră. Le repet, îmbunătățirea îmbinării între formarea continuă și uh, cea uh, formarea profesională, apoi uh, o parte din oferta facultăților se, referă, pe, se referă la cercetare și formare profesională, de științifică, introducerea standardelor, uh, finanțarea prin programe EU și um, parte a strategiei digitale și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă Klimner, pentru această prezentare extrem de bună foarte clar uh, formulate cerințele dumneavoastră către noi, Uniunea Europeană, în acest context. Și vă mulțumim. Acum trecem la ultimul vorbitor, domnul Ubachs, care are cuvântul. Vă rog frumos și bun venit. Um, so I'm representing the... Bună ziua, eu reprezint Asociația Europeană de Universități în domeniul um, educație la distanță. Noi reprezentăm 12 astfel de universități din Europa și aproximativ 12 până 15 asociații din țări unde nu există încă o universitate deschisă. Sunt asociații de uh, universități obișnuite care oferă astfel de servicii. În total avem aproximativ 200 de astfel de universități în Europa. Astăzi, dacă îmi permiteți, vă voi uh, spune câteva cuvinte despre un sondaj pe care l-am organizat. în rândul membrilor noștri cu privire la asigurarea calității și acreditare pentru educația online și mixtă. Este un supliment la un studiu pe care l-am făcut anul trecut cu privire la situația schimbătoare în domeniul pedagogiei, studiu care ne-a fost comandat de Comisia Europeană. Ambele studii se leagă în mod direct de prevalența din ce în ce mai mare a noilor metode de predare. Există provocări pentru instituțiile guvernamentale și pentru agențiile de asigurare de calității, precum și pentru universități, desigur. De aceea noi, după acest sondaj, am făcut câteva recomandări. În primul rând, în ceea ce privește cadrele naționale și cadrele de reglementare, noi am constatat că Uh, cadrele actuale sunt foarte permisive pentru educația online și la distanță. În întreaga Uniune Europeană putem regăsi astfel de cursuri, însă sondajul ne arată că doar 50% din țările actuale au regulamente specifice pentru acest gen de educație. 50% dintre țări nu posedă astfel de regulamente. În țările unde nu există legislație specifică pentru acest tip de educație, nu există strategii și nici stimulente pentru inovarea în educație și pentru utilizarea de noi metode de predare. Ce mai înseamnă acest lucru? Pot exista regulamente care chiar pun piedici în calea adoptării noilor moduri de educație. De exemplu, dacă conform regulamentelor acestora e nevoie mai obligatoriu de ore uh, de predare în prezența unui profesor, în prezența fizică a unui profesor. Și atunci statele membre ar trebui să se asigure că încurajează și nu pun piedici dezvoltării acestui gen de formate mai flexibile de educație. În ceea ce privește agențiile de asigurare a calității, constatăm că majoritatea acestora se concentrează pe programele cu prezența profesorului pe, într-un campus universitar și, de asemenea, există o oarecare concentrare și pe chestiune mixte. De asemenea, agențiile ar trebui să aibă un rol proactiv în îmbunătățirea educației și în ghidarea universităților. Am încercat să vedem dacă au exemple de bune practici și dacă oferă linii directoare și am constatat că doar în câteva țări există astfel de măsuri proactive. În Irlanda, Regatul Unit și Cipru există linii directoare pe care agențiile de asigurare a calității le oferă universităților pentru că acestea să inoveze și să se orienteze mai mult către educația online și la distanță. Când aceste agenții vizitează universitățile, în comisia respectivă există, în jumătate din cazuri, un număr suficient de experți, uh, evaluatori externi, care se uh, specializează în noile forme de educație. Și acest lucru este îmbucurător. Noi constatăm că agențiile de asigurare a calității au un rol în încurajarea dezvoltării noilor practici. Este, bineînțeles, sarcina universităților uh, în sine să pună în aplicare aceste recomandări. Astfel ajungem la recomandarea numărul 2, care se adresează agențiilor naționale de asigurare a calității. Ele ar trebui să creeze și să dezvolte expertiză proprie pentru noile metode de educație și să sprijine aceste noi metode se, se, și să evalueze instituțiile pe care le evaluează în mod normal și în acest capitol. Apoi, a treia recomandare Rețelele europene relevante în domeniul asigurării calității ar trebui să sprijine schimbul de une practici între agențiile de asigurare a calității pentru dezvoltarea de criterii pentru recunoașterea noilor metode de învățare și uh, educație. În așa fel încât să există o armonizare între țări. Nu în ultimul rând, trebuie să se dezvolte sisteme statistice, criterii de referință europene și naționale în așa fel încât să se poată monitoriza progresul universităților, în așa fel încât acest, acestea să-și poată da seama unde se situează. În diversele state membre există diverse niveluri de dezvoltare în acest domeniu al educației online și la distanță și ar trebui să putem analiza în mod uh, coerent toate aceste cifre. Nevoile studenților. Aici avem uh, câteva rezultate mai uh, echilibrate dacă se acordă atenție specială niveilor, nevoilor eh, studenților non-tradiționali și studenților eh, cu jumătate de... Eh, deci la distanță, fără frecvență, este important să recunoaștem că studenții fără frecvență din universități au nevoi diferite față de studenții tradiționali care sunt prezenți în campus. Ei au nevoie de programe mai flexibile. Este îmbucurător faptul că agențiile de asigurare a calității acordă atenție educației mixte și online în evaluările lor și acordă de asemenea atenție structurii și flexibilității programelor. Încă un lucru important, dacă există o concentrare specifică pe dezvoltarea continuă, profesională continuă a personalului pedagogic, în sensul uh, adoptării acestor noi metode și adaptării la aceste noi metode de uh, predare. Strategiile instituționale, de asemenea, sunt uh, importante pentru inovare. Am făcut mai multe studii în Europa și în universități în acest domeniu. Institu- strategiile instituționale există de multe ori, dar este foarte dificil uh, să treci prin toate diversele niveluri dintr-o facultate, la nivel de personal, la nivel de administrativ și mai departe, să ajungi la studenți să pui în aplicare acele strategii instituționale. Deci, agențiile de asigurare a calității ar trebui să ajute universitățile să îmbunătățească, îmbunătățească procedurile. Aici avem uh, câteva slide-uri cu recomandări. Aici uh, subliniem faptul că agențiile de asigurare a calității ar trebui să analizeze contextul studentului și oferta universității și ar trebui să analizeze dezvoltarea profesională continuă a personalului și să vadă cât uh, putere de inovare are instituția. Apoi, asigurarea calității la nivel instituțional. Liderii instituționali ar trebui să dezvolte strategii de inovare, utilizând potențialul unor noi metode de învățare. De multe ori când discutăm cu universitățile, aflăm că ele analizează aceste noi posibilități, uh, transferând în online uh, activitățile din campus. Deci, de exemplu, o înregistrare video cu cursul. Și asta nu este neapărat util, nu, e, nu are o plus valoare. Când vorbim despre digitalizarea educației și adoptarea de noi metode de predare, uh, ei bine, aici ar trebui, practic, să vorbim despre îmbunătățirea procesului educațional, nu să înlocuim ceea ce este uh, în campus, ci să îmbunătățim procedurile acestea, să venim cu metode complementare. Procesul de acreditare Noi uh, susținem că și uh, educația la distanță ar trebui să fie acreditată în conformitate cu aceleași reguli, uh, criterii de calitate și obiective ca în cazul educației tradiționale. Dar, de asemenea, trebuie să se țină seama de specificitățile acestui sector. Uni, um, Asociația Europeană a Universităților cu predare la distanță se concentrează foarte mult pe toate aceste aspecte. Avem câteva instrumente de mm, referință pentru universități pe care le furnizăm agențiilor de asigurare a calității, precum și universităților. E vorba de programul e-Excellence. Este un instrument de benchmarking pe care l-am actualizat deja de trei ori în ultimii 10 ani. El este un uh, proiect open source, este liber disponibil și de asemenea este important să avem un contact direct cu universitățile ca să putem lucra cu ele pentru a face pași înspre inovarea universităților. Avem uh, inițiativa noastră numită Empowering Universities prin EDTU. Avem 75 de experți în, acest, uh, în această rețea care analizează ce se întâmplă în domeniu, care sunt uh, cele mai recente dezvoltări în domeniu, totul cu scopul de a oferi mai multe inovări universităților și de a oferi mai multe informații. Vă mulțumesc! Ja, ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, domnule Urbach. Ubachs, uh, mulțumesc tuturor celor patru vorbitori pentru că s-au concentrat așa de bine pe cerințele de la noi, ce așteptați de la noi, ceea ce propune să se facă la nivel uh, european, dar și la nivelul statelor membre. Pentru noi a fost într-adevăr o discuție foarte utilă și pentru raportul din proprie inițiativă de care vă vorbeam va fi foarte util. Sunt convinsă că măcar o parte din ceea ce ați propus aici o să regăsiți în raportul din proprie inițiativă și vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Aș propune acum să dăm cuvântul domnului Zver, raportorul nostru, care să ne spună câteva prime reacții pentru raportul pe care urmează să le întocmească. Și uh, după aceea raportorii din umbră și ceilalți membri. Domnul Zver, aveți cuvântul. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica, drage kolegice in colegi. Stimați colegi, stimați oaspeți, Aș dori să vă mulțumesc pentru aceste prezentări uh, excepționale. Am aflat foarte multe în această după-amiază. Ne-ați oferit, uh, practic, uh, o lecție legată de un domeniu în care vom fi mai activi în următoarele săptămâni, pentru că dorim să pregătim un raport bun în legătură cu acest subiect. De obicei, cei activi în domeniul educației încearcă să atingă două obiective generale. Primul este să îmbunătățească calitatea și eficiența sistemului educațional și cel de-al doilea obiectiv este să simplifice accesul la acest sistem educațional pentru cât mai mulți oameni. Trăim într-o societate care se schimbă repede. Există solicitări să ne completăm mereu abilitățile, cunoștințele. Am uh, aflat uh, că un, o diplomă obținută în tinerețe nu este uh, un punct final uh, al educației, ci mai degrabă unul de început. Educația este un proiect pe toată durata vieții. Așadar, este foarte important uh, să fim uh, integrați în aceste scheme de învățare pe termen uh, lung. Acest lucru este important din perspectivă individuală, economică și socială. Unul dintre oaspeții noștri deja ne-a spus că inclusiv instruirea profesională este una care ne uh, permite îmbunătățirea abilităților pe care le avem uh, dacă vrem să facem față economiei uh, care are la bază educația și care se dezvoltă repede. Un raport al OCDE spune că instruirea profesională are un rol, însă instruirea timpurie a unei persoane pentru a face același lucru tot restul vieții nu este răspunsul la problema învățării pe toată durata vieții. Ce avem nevoie acum este o legătură mai strânsă între educație și ocupare. Trebuie să permitem o tranziție lină dinspre sistemul educațional înspre piața muncii, pe de o parte, iar pe de altă parte trebuie să permitem oamenilor să obțină noi abilități pe durata vieților profesionale. Audierea noastră publică de astăzi se va axa și pe rolul și importanța învățământului la distanță, a formării uh, online uh, la distanță sau uh, oricum vreți să, i uh, spuneți. Această metodă are un potențial major, este o nouă formă de a obține informații, este o nouă modalitate de predare, iar potențialul ei este uriaș. Recent am asistat la un curs extraordinar al domnului Daphne Color, uh, uh, doamnei Daphne Color de la Stanford, uh, care ne-a demonstrat ce experiență are această universitate cu învățământul la distanță. Um, o clasă unește practic mai mult de 100.000 de studenți de peste tot din lume. și ei au avut rezultate foarte bune, așa cum uh, am aflat astăzi și din partea uneia dintre oaspeții noștri. Nu ar trebui să neglijăm uh, parte dintre avantajele pe care educația la distanță le aduce. Mai întâi uh, este vorba de un acces mult mai facil la educație. Stabilim practic un fel de clasă, sală de curs mondială. Studenții nu mai trebuie să călătorească la mari distanțe pentru a studia. Nu mai e nevoie de de o infrastructură majoră în jurul uh, formelor de educație. De asemenea, taxele sunt mai mici. Pot să vă dau un uh, exemplu. Uh, prețurile au crescut din 85 până astăzi la petrol de 3 ori. De 4 ori au crescut prețurile la sistemele de sănătate, dar prețul educației a crescut cu 595%. Prin urmare, accesul la educație a devenit limitat. Educația la distanță, așadar, poate reprezenta o soluție la această problemă. Cel de-al treilea avantaj pe care îl pot observa eu în ceea ce privește acest tip de educație este individualizarea sau personalizarea uh, educației, așa cum a spus și unul dintre oaspeții noștri. Uh, un student nu mai reprezintă doar uh, o cifră, doar un nume, nu este doar unul dintre cei aflați în sala de curs, uh, ci educația devine mai personalizată. Același lucru este valabil și pentru uh, curriculă. Folosirea mijloacelor moderne de învățare digitale reprezintă o precondiție pentru a permite un astfel de educație. Computerele, smartphone-urile uh, și uh, alte tipuri de tehnologii ne permit uh, accesul la astfel de forme de educație. Al cel al patrulea avantaj, după părerea mea, este o mai bună calitate a acestui tip de educație. Eu cred că studenții sunt mult mai implicați în educația lor, prin urmare educația este de mai bună calitate realitate. Firește, sunt multe alte lucruri care ar mai putea fi îmbunătățite în acest model educațional. Unele chiar ar putea fi abandonate. Însă ceea ce este foarte clar e că noile abordări din domeniul educației, inclusiv învățarea la distanță, uh, aduc un potențial uh, enorm de a uh, ne ajuta să oferim oamenilor abilitățile și competențele care le pot fi de folos pe toată durata vieții. De-abia aștept să redactez acest uh, raport și vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră excelente. În cele din urmă dați-mi voie să subliniez uh, două chestiuni foarte uh, importante care, după părerea mea, sunt evidente și care reies și din prezentele dumneavoastră. Învățarea pe toată durata vieții reprezintă, practic, încrederea noastră în societatea aceasta care se schimbă atât de rapid. Trebuie să fim mereu proactivi. Ceea ce este la fel de important e că oamenii trebuie să aibă acces uh, la um, educație formală uh, și uh, informală. Iar eu cred că educația la distanță, după cum am spus deja, aduce un potențial major din această perspectivă. Încă o dată vă mulțumesc pentru contribuții și permiteți-mi uh, să vă spun cât de importante vor fi aceste contribuții ale dumneavoastră în redactarea raportului nostru. De asemenea, aș dori să subliniez că aceste informații uh, vor fi de folos și raportelor din număr. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult, uh, domnule Ver. Lăsăm acum raportorii din umbră să vorbească și toți ceilalți după aceea. Eu zic să nu depășim 3-4 minute și după aceea, dacă mai avem timp, putem face o a doua rundă de întrebări. Eu zic că e mai bine așa. Deci, domnul Necov, mai întâi, aveți cuvântul. mulțumesc, госпожо председател. Нека да започна от там, че а, в, през последните две години и половина а, се среща... În trecut, acum doi ani și jumătate, m-am întâlnit cu mulți tineri și am putut vedea că ei se confruntau cu multe probleme, mai ales în estul Europei, într-o țară precum Bulgaria. O problemă cheie era, practic, Uh, exodul talentelor, uh, tinerii din estul Europei plecând spre vest. Am înțeles uh, însă că putem oferi și educație la distanță ca oamenii să poată învăța și lucra în același timp pentru a obține informații și cunoștințe din partea universităților din vest, că pot să facă schimb de programe, că pot lucra pe anumite platforme comune. Toate acestea pentru uh, uh, viitorul acestor uh, tineri. Aceste platforme aduc la un loc mai multe idei. Recomandările pe care ni le-ați făcut sunt excelente și le putem integra. Aceasta, practic, este o cale de a oferi noi opțiuni oamenilor. este uh, posibil uh, prin tehnologiile existente să existe un contact mai bun cu diverse universități sau cu mediul de afaceri. Acum uh, câteva săptămâni uh, s-a organizat uh, aici o audiere mă scuzați, s-a organizat o uh, audiere în Toscana și datorită acestei universități din Toscana, toate micile afaceri din zonă au avut de câștigat. Acestea au putut să se dezvolte în baza ajutorului primit din partea uh, universității uh, locale. S-au uh, putut construi laboratoare și institute tehnologice în cadrul universităților și institutelor, iar oamenii, cred eu, ar trebui să aibă acces la aceste noi tehnologii Uh, de asemenea, profesorii pot să se întâlnească chiar și față în față. Cred uh, că toate aceste lucruri sunt foarte importante. Majoritatea uh, universităților în țara noastră sunt concentrate în jurul capitalei, în jurul Sofiei. Asta înseamnă că cineva care termină facultatea la uh, Sofia uh, va rămâne cel mai probabil uh, în capitală, nu se va mai întoarce în uh, propriul uh, oraș. Mulțumesc. Helga Trüppel, bitte. Mulțumesc, Helga Trüppel, vă rog. Mulțumesc, Petra. Mulțumim foarte mult invitațiilor noștri. A fost o plăcere să vă ascultăm și să auzim tot ceea ce ne-ați spus, mai ales despre potențialul acestor noi variante de digitalizare și educație. Am văzut că putem, prin astfel de universități, să ajungem la mult mai mulți uh, oameni. A fost minunat să auzim toate acestea, pentru că atunci când vorbim despre o societate bazată pe cunoaștere, uh, sau despre Europa, un continent bazat pe cunoaștere, este foarte importantă că universitățile nu sunt de neglijat în acest uh, demers. Pentru mine a fost crucial să aflu că ne solicitați să includem aceste posibilități de uh, universități deschise sau de învățare la distanță în marile programe de finanțare pe care le avem pentru sectorul educațional. Eu cred că este foarte bine să vă integrăm în programele noastre și să vă oferim mai multe posibilități pentru uh, abordările pe care le aveți. Apoi, încă o idee care nu este nouă pentru noi, dar care cred eu că a meritat uh, din nou subliniată, e că uh, e bine să recunoaștem uh, în aceeași măsură educația informală cât și pe cea formală. Trebuie să vă adresez o întrebare suplimentară. Ați vorbit uh, foarte mult în legătură, de posibil, în legătură cu posibilitățile de a vă deschide, de a, vă, de a ajunge la cât mai mulți oameni, mai ales tineri, dar firește și la cei mai în vârstă, pentru că până la urmă vorbim despre educație pe toată durata vieții. Pentru mine însă nu a fost uh, clar uh, ce se întâmplă cu echilibrul de gen în ceea ce faceți dumneavoastră până acum. Vreau să știu, aveți niște cifre speciale cu oportunități deosebite Așadar, cum se reflectă uh, uh, cele două sexe în activitatea dumneavoastră? Silvia Costa. Mulțumesc, Hera Silvia Costa. Într-adevăr, în această după-amiază putem spune că am aflat tot felul de lucruri interesante datorită referatelor dumneavoastră. Uh, care împreună ne pot crea un cadru interesant pentru următoarele acțiuni uh, ale noastre. Mă bucur foarte mult că am hotărât să facem un raport din proprie inițiativă pentru că este momentul potrivit. Dumneavoastră ați spus că și noi trebuie să facem un cadru pentru ca să dăm uh, șanse acestor noi forme, un cadru mai integrat prin strategia digitală europeană, prin agenda europeană de capacități și uh, pentru ceea ce va fi următoarea comunicare a Comisiei care este anunțată deja pentru modernizarea uh, educației superioare. Și deci această temă face parte exact din cadrul de care vorbeam. Trei puncte numai pe care vreau să vi le expun. În primul rând, uh, dumneavoastră ați sugerat cu toții um, distinția dintre metodă și conținutul uh, universităților sau, în fine, form, curiculei uh, de învățământ la distanță oferite de universitate ca formă complementară de studiu. Prima întrebare este următoarea. Noi avem deja totuși un cadru european de recunoaștere a competențelor formale și informale sau non-formale. Dumneavoastră spuneți că este insuficient acest cadru din cauza diferitelor standarde pe care le uh, oferă învățământul la distanță. Avem multe universități, uh, multe agenții care se ocupă de calitate. Noastră ce ne sugerați este practic să avem un cadru mai specific uh, în ceea ce privește siguranța, un punct foarte important, protecția datelor, dar și a recunoașterii reciproce ale competen- a competențelor. Asta este ceea ce vreau să înțeleg mai bine. Care sunt pașii pe care, după părerea dumneavoastră, trebuie să le facem, având în vedere cadrul care există? Pentru că trebuie să revizuim și noi și Comisia Europeană sistemul EQF. A doua întrebare este cea care se referă la posibilitatea de a uh, recunoaște între universitățile la distanță. De fapt, trebuie să spun altfel. Dumneavoastră spuneți că universitățile la distanță trebuie să fie o completare. La mine în țară, de exemplu, unele universități există doar la distanță, Asociația Europeană care oferă astfel de cursuri, de exemplu, dar există și um, cursuri care se oferă la distanță uh, din partea universităților. Întrebarea este așadar, Open University, asociațiile pe care ni le-ați dat de exemplu, există deja. Însă puteți să ne Puteți să ne spuneți cum s-ar putea transfera know-how-ul către universitățile care nu oferă tot timpul cursuri uh, de mare nivel, de calitate, adică cum am putea uh, să facem să le îmbunătățim. Asta este una din subiectele care s-a discutat în noiembrie la Roma, la o conferință despre universitățile la distanță. Deci cum putem să oferim ca expertiza acestor universități, campusuri, care au nevoie de un know-how care nu este totdeauna adecvat? Și ultimul punct legat de studenți E interesantă, cer, interesantă cercetarea pe care ați făcut-o și am înțeles, uh, dacă nu mă înșel, că putem să folosim mai mult educația adulților în care încă nu suntem bine dezvoltați și pentru a avea ținte mai specifice. Recunoașterea cursurilor uh, de scurtă durată, a spus doamna Klingler că se poate face acest lucru, e una din temele importante. Poate că așa vom putea înțelege la ce ar putea servi un standard european în acest domeniu, dacă ne spuneți mai multe. Mulțumesc foarte mult. Doamna Șoidrova, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc foarte mult tuturor referenților pentru prezentările foarte interesante pe care le vom folosi mai departe. Am uh, trei comentarii și întrebări. În primul rând, accentul care trebuie să se pună pe, pe um, competența um, de internet, competența mass media a profesorilor de care vorbea domnul Hayer. Dacă vrem să pregătim studenții în domeniul acesta, de la nivelul liceului, de la nivelul facultății, e foarte important ca profesorii să fie formați. Uh, pentru că sigur că putem avea un sistem de învățare la distanță, dacă avem însă destule persoane care sunt capabile să folosească tehnologiile necesare pentru a putea învăța la distanță. Și deci dacă am avea și o sferă academică pe, pe măsură. Deci, avem nevoie de un cadru didactic uh, pregătit pentru ca să se întâmple acest învățământ. Și aș vrea să întreb altceva. Cred că pe doamna Klinkner trebuie să o întreb. Klinkner, dumnea ei a vorbit de cele cinci ținte ale Asociației Dânsei, recomandările uh, cu privire la învățarea continuă care ar trebui să fie parte din uh, subvenționarea din partea Uniunii Europene și din stabilirea de jaloane importante calitative la nivel educațional european, știu că există o libertate clară din partea universităților. Vreau să știu ce părere aveți despre aceste libertăți. Ehm, vreau să știu dacă dumneavoastră ați discutat despre ele, ce părere aveți de ele sau dacă ele sunt doar rezultatul investigației dumneavoastră. susținerea din partea Erasmus Plus și din partea altor fonduri acordată educației uh, academice este justificată, dar e un lucru bun. Dar uh, trebuie să încercăm să înțelegem cum să folosim aceasta și pentru uh, educația la distanță. Nu știu, de exemplu, dacă Erasmus e pregătit în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Șepflin dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc tuturor participanților, foarte interesante concluzii. Vreau să încep prin a admite că am, mi-am petrecut 30 de ani în domeniul uh, studiilor academice la Uh, făcând parte mai ales dintr-o elită privilegiată, aș spune. Iar uh, acum aș vrea să încep să vă pun câteva întrebări. Deci, din experiența pe care am acumulat-o eu, 95% din studenții de care mi-amintesc studiază pentru ca să își obțină o diplomă, un certificat și ceea ce lipsește, de fapt, este curiozitatea intelectuală care face ca ei să continue să învețe și după aceea. Cum putem să schimbăm acest lucru și vreau să știu dacă digitalizarea ajută, după părerea dumneavoastră? Pentru că um, trebuie făcută și harta cognitivă. Harta cognitivă, care se poate vorbi de ea de la vârsta de 40-50, vreau să știu când începe, dacă v-ați gândit la faptul că um, capacitatea aceasta se Uh, se, se, se restrânge la un moment dat și vreau să um, vă amintesc că ați citat uh, un procent de 11% uh, de, din minorități care beneficiază de aceste studii și scheme, de exemplu români, maghiari, uh, este cât de utilă este această versiune, iar uh, această, acest program. Și vreau să știu și care sunt criteriile de succes. Cum știți când ați ajuns la, la capacitățile de comunicare, capacitățile numerice sau altele matematice um, care sunt necesare pentru a putea participa la astfel de programe? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șeflin. Cristina Libațca, acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc experților pentru prezentările foarte interesante. Eu cred că trăim într-un uh, moment în care diploma îmbătrânește mai mult și mai repede decât uh, deținătorul diplomei. De aceea trebuie să suplimentăm cunoștințele pe care le-am dobândit până acum. Eu cred că e foarte ușor la ora actuală să accesăm informație nouă și dacă tot ne referim la ce a spus domnul Hoyer, sunt plină de speranță când văd oportunități noi, când văd noi universități deschise, noi forme de educație, dar nu aș vrea să văd universitatea viitorului mai mult ca o universitate Google, după cum a zis profesorul Hoyer, mai degrabă decât o universitate adevărată, pentru că diferența dintre o universitate Google și o universitate reală e mare. Universitatea Google îți oferă informații, dar uh, o universitate adevărată îți dă cunoștințe. Aici cred eu că trebuie făcută o distinție clară și cu tot respectul pentru aceste forme de universități, pentru mine, ceea ce este cheie rămân, este calitatea. Accesul la informații, da, un lucru esențial, dar nu cu costul scăderii calității generale de învățământ. Orice certificat ar fi, formal sau informal obținut, ceva trebuie să stea la baza certificatului obținut. Și de aceea este foarte important să ne asigurăm că avem standarde paneuropene de calitate pentru, univers, pan, pentru universitățile deschise. Pentru mine sunt foarte importante și e foarte important și să ne asigurăm că cu timpul care trece vom garanta calitate adecvată a educației pentru profesori e clar diferit, de exemplu, când trebuie să obții informații sau când trebuie să obții cunoștințe sau când trebuie să le transferi. Amândouă sunt importante. Poate că sunt avocatul diavolului acum și aș vrea să fac o propunere către raportorul uh, nostru. Poate că ați putea introduce în raport și câteva comentarii despre universitățile deschise, despre cerințele impuse acestora, pentru că e clar că formarea profesională e o cerință, dar pe de altă parte, dacă vorbim de formare profesională, trebuie să ne amintim că uh, e important să dobândești competențe, dar trebuie să garantăm un um, echilibru între competențe și cunoștințe. Pentru că, repet, fără cunoștințe nu vom putea multiplica toate competențele pe care le obținem. Și nu în ultimul rând, în, cu toate rapoartele pe care le producem, procesul de la Bolonia, revizuirea de la jumătatea perioadei pentru Erasmus, subliniem tot timpul oportunități noi care sunt legate de noi uh, mijloace media de alte uh, instrumente. Dar întotdeauna putem spune că ele pot și modifica uh, caracterul procesului de la Bolonia și um, dacă găsim uh, echilibrul în, și interfața corectă între cele două, putem uh, să ajungem la procese interdisciplinare care sunt extrem de importante pentru dezvoltarea științei în general. Aceasta este o sarcină pentru toate universitățile. Universitățile ar putea, în primul rând, să intre în dialog folosind tehnologiile, dar am vorbit mult mai mult decât un minut, îmi cer scuze. Într-adevăr, într-adevăr, a fost un pic peste cele patru minute, dar nu e grav, doar puțin. Aș vrea să rog comisia acum dacă dorește să ia cuvântul și să-i dau cuvântul în cazul că dorește. Vă rog. Tot vă rog 3-4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor uh, celor care au uh, făcut prezentări, într-adevăr prezentări foarte interesante și subiecte de mare interes. Aș vrea să răspund foarte pe scurt, spunând că ceea ce facem la comisie uh, are legătură deja cu anumite aspecte pe care ați menționat dumneavoastră. Deci, noi, în momentul de față, vrem să modernizăm agenda pentru educația superioară academică, pe care o să o publicăm în mai, pe la sfârșitul lui mai, într-un studiu public pe care, un sondaj pe care l-am făcut anul trecut, digitalizarea și globalizarea au reieșit ca fiind motoare importante de schimbare în felul în care se oferă cursurile de educație academică și ce învață studenții. Alte aspecte importante menționate a fost importanța um, predării, calității, dar și contribuția instituțiilor la nivel uh, înalt, la nivel academic și când mă refer la acestea, mă refer și la, uh, la studiile la distanță oferite de universități și uh, la contribuția pe care o au acestea la inovare. Ca să vă dau câteva cifre, 45% dintre respondenți și-au uh, exprimat îngrijorarea că nu se folosește corect tehnologia și 93% aveau îngrijorări cu privire la îmbunătățirea susținerii pedagogice a um, stafului academic. Iar uh, săptămâna trecută am uh, avut o întâlnire care implica aproximativ 15 state membre care discutau uh, cum trebuie să, cum transformă digitalizarea actul de predare și ceea ce a reieșit va fi introdus în agenda digitalizării. În ceea ce privește Erasmus Plus și uh, programul de lucru 2017, acesta face referire foarte clară la competențele digitale, dar și la oferirea de susținere pentru proiecte de cooperare care se uită la educația uh, în universitățile deschise sau uh, inovare. S-a făcut referire directă la proiecte care doresc îmbunătățirea recunoașterii și transparenței, dar și comparabilității calificărilor și a rezultatelor studiilor făcute, pentru că suntem conștienți că e un subiect de activitate, de actualitate. În legătură cu următoarele săptămâni, lansăm un apel de oferte pentru un raport uh, contextual care să servească la următorul raport al, Parlament, al Comisiei către Parlament și Comisie, Consiliu despre chestiuni de calitate în învățământ. O să ne uităm și la digitalizare în domeniul acesta și uh, la rezultatul uh, comunicatului uh, din 2015 în care s-au angajat miniștrii să respecte liniile directoare și principiile europene în domeniul educației și să răspundă la nevoile crescânde ale um, tuturor universităților și formelor de predare și în care s-au angajat să recunoască competențe din afara um, CV-ului a, și din afara, ce scuze, din afara programelor de învățământ. Și aceasta se va discuta după aceea și la Consiliu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și comisiei, iar acum vreau să dau experților din nou cuvântul pentru ca să răspundă la întrebările care au fost puse din sală, dar și poate eventual pentru a mai face un comentariu despre ceea ce au zis deputații și eu aș propune să începem în ordine inversă, deci să începem cu domnul Urbach. vă rog. Um, yeah, thank you. So, uh, I'm just picking up here a question that I... Este o întrebare la care cred că pot răspunde cea din partea doamnei Costa, care se referă la felul în care învățământul la distanță poate completa cel fel de învățământ, cum poate experiența acestor universități la distanță, cum pot, pot acestea deci să ajute universitățile tradiționale să-și îmbunătățească procesul educațional. Întrebarea aceasta ne-a fost adresată și de către Comisia Europeană acum câțiva ani în contextul agendei pentru modernizare, am văzut că concentrarea pe predare este mai mare în, în uh, rândul universităților cu predare la distanță. În baza cercetărilor făcute de Um, aceste universități cu predarea la distanță, știm că cele din Olanda și din Regatul Unit au uh, făcut eforturi mari în acest sens, am constatat că în ultimii 10 ani s-au schimbat lucrurile. Și aceste eforturi sunt partajate cu universitățile europene am creat un program numit Empowering Universities, în care avem toate univers- experți din toate universitățile cu prea la distanță. Ei sunt împărțiți în 12 grupuri, care se ocupă de diverse teme. Evaluarea online, educația deschisă, în fine, 12 domenii de uh, interes pentru acest tip de universități. Experții fac parte din aceste grupuri și organizează webinare, discuții pe teme specifice. Fiecare dintre cele 12 organizează 3 webinare pe an, deci în total 36 de webinare cu privire la noile metode de predare. În fiecare an aceste webinare sunt deschise tuturor universităților din Europa. Organizăm un eveniment și, din, și în Bruxelles, unde invităm persoanele responsabile de tranziție la uh, educația online sau mixtă și ei uh, stau câteva zile uh, într-un împreună și uh, învață, partajează informații, află mai multe lucruri de la corespondenții lor și de asemenea, de asemenea încurajăm uh, prezența unor uh, experți în universitățile care întâlnesc probleme cu, în, în calea um, evoluției lor. Experți care ajută respectivele universități să, um, să se miște, să înregistreze progrese. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Am uitat să spun că nu trebuie să răspundeți la toate întrebările care v-au fost adresate. Alegeți întrebările la care chiar credeți că puteți oferi un răspuns util. Doamna Klingner, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Eu aș dori să răspund întrebării cu privire la distribuția pe sexe în ceea ce privește participarea la educația, la învățământul la distanță. Nu avem cifre clare cu noi, dar asocia, asociația noastră a observat un lucru. Este mai ușor de țintit, sunt mai ușor de țintit femeile ca grup țintă în momentul în care e vorba de împăcarea vieții profesionale cu uh, învățământul, cu viața de familie și așa mai departe. Apoi, în ceea ce pri... iar în ceea ce privește IT-ul, se pare că mai multe femei sunt înscrise în cursuri de IT la distanță decât în învățământul tradițional, pentru că este mai ușor prin învățământul la distanță să combine viața de familie cu educație. Deci se poate atinge se poate ajunge la un grup mai mare de posibili studenți prin învățământul la distanță. DGWF a făcut mai multe recomandări și în ceea ce privește împăcarea cu um, libertatea academică. Respectarea libertății academice. E vorba de standarde DGWF uh, menține contactul cu diverse asociații în fiecare zi și urmărește îndeaproape acest uh, subiect. Universitățile tradiționale încep să ofere și ele cursuri la distanță, deci au un um, model dublu, dual. Eu lucrez la ZDF sprijinim uh, mai multe universități în domeniul învățământului la distanță, iar acestea, unele dintre ele, oferă și uh, cursuri tradiționale. Bacar Lehmann, eh, care este aici, este șeful uh, Universității din koblenz landa din Renania Palatinat, este șeful departamentului pentru învățământul la distanță din acea universitate și, în fine, da, există um, universități la distanță, universități tradiționale, dar modelul este flexibil. Se pot utiliza diverse modele de studiu în universitățile tradiționale. Modelele se schimbă, sunt în continuă schimbare. Acest lucru este foarte important. Suntem conștienți la DGWF de acest lucru. Am constatat și că se schimbă și structura universităților la ora actuală. Cam atât am avut eu de spus în ceea ce privește întrebările. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, am un comentariu de făcut. Cred că libertatea de a preda, libertatea de, cer, libertatea de a cerceta și extinderea uh, sarcinii sociale a universităților prin intermediul învățării pe tot parcursul vieții, e bine, aici nu avem niciun fel de contradicție. Toate aceste lucruri se completează unele pe altele. Nu limitează deloc libertatea profesorilor și a cercetătorilor. Acum, domnul Hetherington. Vă mulțumesc foarte mult. Eu am un comentariu vis-a-vis -vis de câteva întrebări în ceea ce privește echilibrul de gen. Apoi, în ceea ce privește așa numita universitate Gu tip Google. Apoi, a treia chestiune, provocările cu care se confruntă libertatea academică și, nu în ultimul rând, cele două aspecte care vizează, au vizat concret prezentarea mea. În primul rând, experiența noastră cu echilibrul de gen este asemănătoare cu cea menționată de antevorbitoarea mea. Principalul punct pe care doresc să-l subliniez este că există o variabilitate foarte mare în funcție de curs. În universitatea noastră am constatat că în anumite domenii, și aici mă refer mai ales la științele sociale, și cele sociale aplicate, există mult mai multe femei decât bărbați. Deci, de exemplu, în psihologie, studii uh, privind uh, copiii, copiii sau tinerii, alte astfel de studii sociale sunt foarte atrăgătoare pentru femei. Care este mare provocare? Sunt de acord cu antevorbitoarea. În, uh, știi, în domeniul STEM, Aici avem mai mulți bărbați și mai puține femei în știință, tehnologie, inginerie și matematică. Dar învățământul la distanță reprezintă o oportunitate pentru femei în domeniul STEM. De multe ori, femeile au responsabilități de profesionale, responsabilități în familie și învățământul la distanță le oferă o oportunitate în domeniul, o oportunitate să se să studieze în domeniul STEM, să se implice mai mult în domeniul științei. Educația are așadar un rol crucial de jucat aici. Apoi, există o dihotomie între așa numita Universitate Google și Universitatea tradițională, reală. Ne confruntăm cu o problemă și aici voi face o oarecare speculație. Uh, am constatat influențe disruptive în anumite sectoare. Și aici mă refer, de exemplu, la Apple sau la Uber sau la orice alte mari companii care au avut un efect uh, disruptiv, de exemplu, în industria muzicii. Și ce am constatat noi cu aceste efecte? Avem un uh, furnizor de platforme, nu de conținut, care vine și creează o nouă platformă prin care oamenii își pot uh, vinde produsele iar această platformă poate avea un impact major asupra sectorului. Amazon pentru uh, sectorul vânzărilor este un exemplu clar. Eu mă aștept ca în învățământul superior, în următorii 10 ani, vom vedea următoarele. O creștere a platformelor, a numărului de platforme unde se poate pune conținut, acesta poate fi eventual validat de universități, poate fi certificat de alte instituții cu statut de universitate. De asemenea, poate va crește și portabilitatea între aceste platforme. Studenții vor putea alege ce conținut își doresc și apoi să primească un fel de acreditare asigurat, cu asigurarea calității, să folosească de toate aceste componente să își pună la punct un set de studiu. Vor fi probleme, evident, vor fi provocări, asigurarea calității va fi un punct major de discutat și când se întâmplă acest lucru, probabil va fi uh, un impact major și asupra sectorului învățământului superior, dar nu pot decât să speculez aici. Propria mea universitate a dezvoltat o platformă de cursuri deschise online denumită Future Platform. Anul trecut aici sunt înscrise 90 de universități din întreaga lume care furnizează uh, cursuri gratuite, uh, cursuri scurte online. Ele încă nu sunt acreditate, deși am început procesul uh, formal uh, de acreditare pas cu pas. Ne îndreptăm în această direcție, deci aici vor fi provocări. În ceea ce privește libertatea academică, aici se pot spune foarte multe lucruri vis-a-vis -vis de statutul universității, autonomia universității care este consacrată într-o carte a universității, dar unde sunt provocările? Unde există provocări? Unde aveți uh, o portiță prin care puteți face universitățile să se regândească? E bine, ceea ce era denumit mai de mult transferul de credite și acum este uh, denumită recunoașterea educației anterioare abilitatea unui student de a începe studiile la o universitate tradițională, să zicem, apoi să ia creditele pe care le-a acumulat la o altă universitate și apoi la alta și în cele din urmă să obțină o diplomă sau o calificare. Există foarte multe provocări aici, universitățile sunt sceptice, nu, sunt circumspecte, nu doresc să uh, recunoască creditele altor universitățile, mereu cred că ce fac ele este mai bun decât ce fac alții și există suspiciune întotdeauna cu privire la uh, recunoașterea uh, creditelor de la alte universități. Acest lucru nu este în avantajul uh, studenților și aici joacă un rol foarte mare asigurarea calității, dar noi, în mod clar, asigurăm o abordare, încurajăm, îmi cer scuze, o abordare proactivă a recunoașterii creditelor anterior, anterior obținute pentru că numai astfel vom putea dezvolta oportunități noi pentru studenți. Apoi, câteva chestiuni specifice. Ar trebui să verific dacă pun întrebări cu privire la identitatea națională. Nu știu ce m-a întrebat. Presupun că avem astfel de informații, dar nu le am la îndemână chiar acum. Uh, noi le punem o întrebare studenților, cred, cu privire la identificarea lor personală cu identitatea națională și apoi agregăm informații. Apoi, în ceea ce privește lista de competențe CBI, cum incorporăm noi aceste lucruri în curriculumul nostru, există două mecanisme esențiale. În primul rând, toate modulele care compun o calificare au mai multe rezultate de învățare care le sunt asociate și studentul trebuie să demonstreze că a obținut aceste rezultate ca să obțină nota și apoi notele respective se acumulează tocmai pentru a oferi o imagine de ansamblu. Când definim acele rezultate de învățare, noi le grupăm în mai multe feluri. În unele cazuri este vorba de conținutul uh, informațional, studentul trebuie să poată demonstra că a obținut cunoștințele respective, fie că e vorba de chimie, psihologie, geografie, drept, în fine. Dar, de asemenea, există anumite competențe de studiu generale pe care trebuie să demonstrezi că le-ai obținut în decursul programului pe care le-ai urmat. Și acesta este un rezultat de învățare. Deci, încorporăm lucrurile astfel. De exemplu, dacă încercăm să dezvoltăm uh, competențele de comunicare, care sunt importante pentru student. El trebuie să poată comunica eficient la locul de muncă. Îi vom pune pe studenți să colaboreze, poate că va, vor avea um, o sarcină comună, o parte din, din curs, mai multe feluri în care putem obține acest lucru. Un alt exemplu, putem avea un cadru de niveluri în diversi ani de studiu care compun o calificare, avem mai multe niveluri mai multe așteptări privind obținerea de rezultate și încercăm uh, să creștem aceste așteptări de-a lungul anilor de studiu, în așa fel încât să încurajăm uh, dezvoltarea aspectului autodidact al oamenilor, în așa fel încât ei să se, să, poată, să se poată descurca singur cu studiul cât mai mult. Din ce în ce mai mult, pe măsura evoluării uh, în parcursul educațional ales, uh, este încurajat studentul să devină autodidact. Și în cele din urmă, studentul trebuie să demonstreze faptul că a obținut aceste rezultate. Deci există o combinație de mai multe metode care ne permit să definim și să descriem, să cartografiem diversele tipuri de, de um, capacități de care are nevoie un student pentru a absolvi. Vă mulțumesc foarte mult. În încheiere, domnul Hoyer are cuvântul. Da, um, mulțumesc. Da, învățământul la distanță. Cred eu că e important uh, ca universitățile care oferă învățământ la distanță să fie recunoscute în context național uh, ca fiind uh, egalele universităților tradiționale, adică să aibă aceleași standarde de calitate, să aibă aceleași mecanisme de acreditare. Universitățile care oferă învățământ la distanță trebuie privite ca uh, universități pentru a doua șansă, pentru că mulți oameni merg la aceste universități pentru a primi o a doua șansă, dar nu doar atât, pentru că pentru unii învățarea la distanță este prima și singura oportunitate de a merge la universitate. Eu am fost uh, decanul uh, Universității uh, la distanță din Hagen pentru foarte mulți ani și am observat că deocamdată numărul femeilor care studiază, studiază este mai mare decât cel uh, din universitățile germane tradiționale. Asta pentru că femeile au la un moment dat o familie, după care vor să se pregătească pentru uh, piața muncii. Așadar, um, se întorc uh, la uh, universitate pentru a putea obține o diplomă. Criteriile care contează pentru noi um, sunt următoarele. Dacă oamenii pot sau nu să primească niște abilități uh, și oportunități pentru piața muncii. Acesta este criteriul nostru cel mai important. Firește, există evoluții tehnologice, de exemplu, învățarea domeniului analitic, care poate ajuta Uh, studenții care uh, pot plasa uh, profesori în postura de a primi feedback pentru cursurile lor. Bineînțeles, apare problema protecției datelor și mai mult de atât, mai există încercarea noastră de a alinia tot conținutul cursurilor la nevoile pe care le au studenții noștri și la așteptările lor. Încercăm, practic, să oferim cunoștințe studenților pentru ca ei să se poată adapta la piața muncii, iar uh, profesorii, la fel, să-și adapteze metodele la tehnologie. Asta nu se poate întâmpla decât printr-un anume um, uh, schimb. Trebuie să încercăm să gândim niște platforme de uh, schimb. Noi, în landul nostru, avem uh, Uh, o platformă care ne permite să schimbăm bune practici și experiențe. Aspectul important uh, e și cel uh, legat de abilitățile profesorilor și educatorilor. Trebuie să creăm precondițiile pentru ca în lumea universităților potențialul digitalizării să poată fi folosit la maxim. Erasmus Plus, de care vorbea Julie Anderson, da, Trebuie să vedem că atunci când din ce în ce mai multe persoane au restricții familiare, au restricții de altă natură și vor să facă un studiu la distanță, programul Erasmus Plus nu este suficient. Deci ne trebuie, de exemplu, patru săptămâni în loc de patru luni, pentru că persoanele care sunt în uh, viața profesională nu vor putea să plece un semestru să facă un studiu undeva sau să participe șase luni la ceva. E nevoie de faze scurte, faze uș- mai puțin, uh, mai bine delimitate, cu uh, prezență, într-adevăr, dar nu jumătate de an în care să trăiască să iasă din viața profesională. Apoi către dumneavoastră, la început ați spus că fiecare al doilea dintre noi nu își încheie cariera în domeniul în care a început-o. Unii schimbă, uh, schimbă pentru că vor să se extindă, vor să-și găsească o nouă cale. Cei care rămân în uh, studiul, în domeniul uh, de studiu pe care l-au făcut, vor să aprofundeze ce au făcut și deci trebuie ambele cazuri să fie mai interactive. Uh, Trebuie să nu uităm că cunoștințele se uită, se pierd și se învechesc. Și deci acum 30 de ani când am studiat-o, am învățat cu totul altceva decât ce se învață acum. Nu mai pot folosi ce am învățat. Deci curiozitatea de care spuneați nu trebuie numai trezită, ci trebuie și păstrată. Și aici eu văd posibilitatea digitalizării care vine din nou să ne aducă valoare adăugată. Mult mai bine decât la început în care aveam uh, cicluri de învățare mult mai închise și ca să revenim la universitățile Google de care m-ați întrebat, și eu am uh, folosit această sintagmă pentru că cred că pe viitor vom avea uh, de a face cu oferte de firme pentru persoane de pe piața muncii care vor fi foarte utile, foarte interesante. Ei nu vor primi un certificat din, de la o universitate, ci de la o întreprindere și unii dintre ei cu acest certificat de la întreprindere se vor duce la o facultate și vor spune ce pot echivala, ce îmi puteți recunoaște. Acolo tema calității va juca un rol esențial și trebuie să ne pregătim că, de exemplu, în era globalizării, aceste abordări se vor uh, dezvolta și mai departe și se vor uh, face cerințe către universități. Trebuie să încercăm să pregătim universitățile pentru ca să facă fața acestor provocări. Cam atâta din partea mea. Mulțumesc uh, și pentru răspunsul dumneavoastră. Aș zice acum să-l întrebăm pe domnul Zver dacă mai dorește să mai facă un comentariu final pentru că el este raportorul nostru și deci îi dăm uh, ultimul cuvânt, nu chiar ultimul, ultimul cuvânt, dar uh, penultimul cuvânt. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Permiteți-mi, vă rog, să continui de unde a um, încheiat uh, domnul Hoyer, de fapt, pentru că dânsul a spus că universitățile clasice își pierd uh, poziția de monopol în societatea bazată pe cunoaștere. Aceste noi universități de care vorbim vor trebui să înțeleagă că noi forme de educație vor veni uh, în lumina reflectoarelor. Și vreau să subliniez următoarele. Acum 10 ani, Uniunea Europeană era extrem de proactivă în crearea unor mecanisme comune europene, de exemplu, cadrul european de, clarif- de calif- calificări, sisteme de credit, uh, pentru educația academică și pentru formarea profesională și eu am fost unul dintre cei care am semnat documentele Sloveniei pentru că Slovenia avea președinția prin rotație a Uniunii și am semnat cadrul de educație profesională și de formare. E foarte important să armonizăm lucrurile în domeniul educației superioare. Ar trebui să fim mai proactivi în crearea unui, um, un, unui sistem comun de educație superioară la nivel european. Am uh, observat în ultimii ani însă că s-a cam pierdut suflu. nu prea mai există voința politică așa cum era înainte, care să ne permită să subliniem dimensiunea europeană destul de bine și aceasta mă îngrijorează. Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc foarte mult link uh, o dată pentru contribuția dumneavoastră. Cred că cu toții putem spune că am participat la o discuție foarte bună, foarte fructuoasă și din punct de vedere al învățării pe tot parcursul vieții foarte utilă și plină de valoare adăugată. Cred că a fost o, adăug- o audiere foarte bună pe care am putut să o derulăm datorită celor patru experți ai noștri care își cunosc extrem de bine materia și care uh, tocmai ne ajută să avansăm și pe noi. Vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi la noi, vă mulțumim pentru că ne-ați putut transmite toate aceste cunoștințe și mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor, pentru felul în care au uh, pus întrebări și întrebări suplimentare. <coughs> și vreau acum să vă spun înainte să vă dau drumul, ca să zic așa, că următoarea reuniune va fi pe 27 februarie după amiaza și pe 28 februarie vom avea la 9 voturi până la 12.30. Vă mulțumesc foarte mult pentru după amiaza aceasta și uh, mulțumesc, bineînțeles, și experților noștri și vă rog și uh, vă urez drum bun și mulțumim încă o dată pentru că ați venit la noi. Mulțumim foarte mult și interpreților, spune doamna președinte, amabil și noi vă mulțumim foarte mult pentru